Meine Damen und Herren, ich bitte jetzt Ruhe zu geben. Please sit down and be quiet over there on the cheap places. Gib einen Hammer her. Could you be quiet, especially on the seats of the assistants? Can you stop these people talking?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 Bun venit în prima dumneavoastră vizită oficială la Bruxelles, în fața Comisiei Parlamentului, împreună cu două subcomisii, cele care v-au făcut această invitație. Am să rog pe domnii Valencia și Ortega să spună câteva cuvinte de prezentare. Desigur că noi la Parlamentul European am urmărit cu mare interes ceea ce se întâmplă în Tunisia și ne-am luat angajamentul de a susține întărirea statului de drept și a democrației. Cred că trebuie să recunoaștem cu toții că în comparație cu alte țări din regiune. Tunisia uh, parcurge o evoluție care uh, ne dă speranțe. De aceea suntem uh, foarte interesați să aflăm cum apreciați dumneavoastră, excelență, aceste perspective de viitor. Sigur că este în interesul nostru ca evoluția din țara dumneavoastră să uh, fac, să contribuie la reîntregirea ceea ce numim noi uh, spațiul mare nostru, să nu agravăm catastrofa din Mediterană și mai mult, ci să uh, contribuim la uh, o nouă politică de vecinătate care să fie în interesul nostru al tuturor. Tocmai de aceea am și inițiat revizuirea acestui proces uh, al politicii de vecinătate și uh, ne interesează și colaborările uh, dumneavoastră, domnule prim-ministru. Președintele dumneavoastră a, a, se, a semnat de curând o, o, o convenție cu Statele Unite în care Tunisia obține un statut special de aliat principal uh, nemembru NATO și pe noi ne interesează ce anume implică acest statut, respect ce, ce posibilități de colaborare a existat cu Europol și Eurojust. Credem că situația din țara dumneavoastră este promițătoare și este foarte important pentru o țară în situația Tunisei să uh, aibă o situație eh, socială și economică solidă pentru a putea eh, crea și pentru a fi în cele din urmă o valoare adăugată la ceea ce se întâmplă în Mediterană. Vreau să vă mulțumesc de aceea foarte mult, eh, excelență, că ați venit aici și că v-ați făcut o steneală de a veni în fața noastră. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că ați venit să vizitați Parlamentul și să facem o actualizare a informațiilor celor mai recente privitoare la țara dumneavoastră. Am participat și eu la acea misiune de observare am fost foarte impresionată, am fost mișcată de reacții, în special de reacțiile societății civile. Cred că acolo este punctul foarte, societatea civilă. Parlamentul se angajează, bineînțeles, să susțină Parlamentul dumneavoastră, raportul de după misiunea noastră de observare din perioada electorală a fost tocmai aceasta că trebuie să întărim cooperarea cu Parlamentul tunisian, în special cu tinerii parlamentari și cu femeile din Parlament. Trebuie să avem o relație mult mai puternică, să facem schimb de opinii, <clears throat> schimb de bune practici și așa mai departe. Vă sugerați să preluați această sugestie din partea Parlamentului nostru. Vă felicit pentru toată activitatea dumneavoastră din acest moment. Tunisia este cu adevărat un punct de reper pentru întregul, întregul bazin mediteranean și noi suntem gata să vă sprijinim demersurile. Vă mulțumesc și felicitări! Frau Fotiga? Dau cuvântul acum doamnei Fotiga, spune președintele. Domnul Stetina mai degrabă. Ja poprosím svých slovenských kolegov. Aș vrea să-i rog pe colegii mei slovaci să vorbească limba slovacă, pentru că iată avem uh, interpretare. Domnule prim-ministru, aș uh, vrea să spun următoarele. Avem multe lucruri în comun. Iar um, ceea ce avem noi în comun nu sunt doar uh, strădanile noastre, năzuințele noastre uh, pentru mai multe democrație, ci în comun avem și acest spațiu minunat al Mediteranei, care este al nostru, al tuturor. Cred că Marea Mediterană este cea care ne unește. Însă, îmi permit să vă adresez o întrebare concretă. Recent, Uniunea Europeană a decis să combată traficanții eh, și contrabandiștii din spațiul Mediteranei. V-aș fi foarte recunoscător dacă ne-ați eh, spune care este punctul dumneavoastră de vedere față de poziția dumneavoastră față de această inițiativă și cum credeți că am putea colabora. Domnule prim-ministru, aveți cuvântul. honorables députés, mesdames et messieurs, c'est avec un. Stimați membri, doamnelor și domnilor, este o onoare să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră și cu această ocazie aș vrea să vă mulțumesc pentru primirea călduroasă pe care ne-ați făcut-o. Sunt foarte fericit să mă aflu astăzi în mijlocul dumneavoastră, la Parlamentul European, pentru a vă împărtăși câteva gânduri în legătură cu situația din Tunisia și cu perspectivele pe care le avem în ceea ce privește întărirea instituțiile europene. Îmi permiteți de asemenea să salut rolul pe care îl joacă Parlamentul European în întărirea democrației și profit de această ocazie pentru a vă mulțumi pentru sprijinul pe care Parlamentul European ni l-a acordat din 2011 încoace, tot ajutorul pe care ni l-au dat pentru întărirea democrației în Tunisia, pentru susținerea valorilor universale de libertate, solidaritate și democrație. Salutul meu se adresează de asemenea tuturor membrilor și responsabililor din Parlamentul European care și-au luat angajamentul să susțină Tunisia. Doamnelor, domnilor, în ultimele luni din 2011 la Bruxelles au avut loc foarte multe schimbări în Tunisia, care toate marchează o nouă pagină în istoria țării noastre. Pe 27 ianuarie 2004 a fost adoptată noua Constituție și astfel s-a născut cea de-a doua Republică, ceea ce a marcat alegerea irreversibilă și încrederea lor în valorile democrației și ale statului de drept. Constituția consfințește caracterul civil al statului bazat pe statul de drept. Astfel, am putut să punem bazele democrației participative și inclusive la nivel național, regional și local. În octombrie 2014 am avut alegeri legislative, apoi în noiembrie și decembrie, ceea ce a dat încă o dată, mi-a dat încă o dată ocazia să-mi exprim mulțumirea pentru sprijinul pe care ni l-a acordat în, la toate aceste alegeri Parlamentul European prin misiunile de observatori. Au fost alegeri libere, transparente și conform normelor internaționale. Acest, aceste lucruri au fost elevate în rapoartele acestor misiuni. Astfel am putut să construim instituții legitime, perene și să punem bazele statului de drept. Așa cum știți, perioada de tranziție spre un regim democratic nu a fost deloc ușoară. Cu toate acestea, poporul tunisian s-a concentrat pe dialog și pe consens, concentrându-și toate eforturile pentru a construi această experiență democratică tunisiană. O experiență ca nicio alta. astfel încât toți tunisienii au fost uniți în jurul acestor valori, toleranță, moderație, respingerea violenței și a extremismului. Doamnelor și domnilor, progresele pe care le-am făcut până astăzi arată că au avut loc schimbări politice profunde și că suntem într-o dinamică a reformelor angajate în țara noastră. E vorba de o activitate continuă de fiecare zi, la care trebuie să contribuie toți. Astăzi avem provocări majore. Acest proces politic trebuie să, protejez, trebuie să fie protejat și democrația trebuie să fie consolidată. În primul rând, e vorba de provocările economice de locurile de muncă, care poate fi făcută prin mobilizarea investițiilor străine, prin crearea de locuri de muncă, prin crearea de instituții de învățământ superior. În ceea ce privește dezvoltarea regională, și ea este o bază pentru orice operațiune de relansare economică. Securitatea este o miză foarte importantă și lupta împotriva terorismului. Ele se află, de fapt, în centrul tuturor activităților noastre pe plan național și internațional. Tunisia este ferm hotărâtă să continue această luptă pentru eradicarea pericolelor transfrontaliere. Combaterea terorismului și a extremismului nu are șanse de succes decât dacă avem o abordare generală și coerentă, care include și dimensiuni sociale, politice, economice, religioase și de prevenție. De asemenea, trebuie să avem o abordare globală, un angajament comun între toate țările partenere. În Libia trebuie de asemenea să facem eforturi pentru a restabili echilibrul în regiune. Astăzi trebuie să lucrăm împreună pentru a avea toate condițiile de reușită în dialogul interlibian pentru a ajunge la o soluție pașnică de rezolvare a crizei din această țară. Întărirea parteneriatului cu Parlamentul European a fost o alegere istorică și strategică pentru Tunisia. În acești ultimi ani am, organizat foarte multe vizite reciproce și am întărit contactele la toate nivelurile, inclusiv cel parlamentar. dovadă stau și toate eforturile de cooperare făcute în acești ani, precum și acordul de asociere, care toate au fost ocazii foarte potrivite pentru a dezbate într-un spirit constructiv și pentru a defini mijloacele concrete pentru această perioadă de tranziție. În aprilie 2014, în Parlamentul European, s-a adoptat un act care afirmă angajamentul nostru de a susține aceste valori. Astfel s-au deschis perspective foarte largi pentru întărirea cooperării în sectoare inovatoare. Sunt foarte multe programe și proiecte de cooperare între noi și instituțiile europene în cadrul acestui parteneriat privilegiat. Cu ocazia comis vizitei comisarului european în Tunisia, au avut loc mai multe întâlniri unde s-au subliniat toate aceste intenții. Vă felicit că ați lansat acest program de sprijin pentru reforma din securitate în Tunisia și pentru fondurile fare. Sper că acest program ne va permite să obținem finanțări și pentru alte sectoare de securitate în Tunisia. Bineînțeles că ne propunem foarte multe și de asta Tunisia are nevoie de sprijinul Parlamentului European. Avem nevoie de implicarea instituțiilor europene pe plan tehnic și finanță, financiar pentru ca țara noastră să se poată dezvolta. Angajamentul dumneavoastră este pe măsura ambițiilor poporului tunisian. Și, așa cum vă spuneam, experiența noastră democratică este unică. În aceeași ordine de idei, aș vrea să subliniez politica europeană de vecinătate, a cărei viziune trebuie din nou să aibă o abordare globală și o viziune pe termen lung. Trebuie să avem în vedere interesele comune și să luăm în calcul toate specificitățile și prioritățile locale. Obiectivul nostru este comun. Vrem ca bazinul mediteranean să fie un spațiu al solidarității și păcii. În încheiere, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să-mi exprim aprecierea pentru sprijinul acordat de Parlamentul European față de tânăra democrație tunisiană. Merităm cu siguranță toată atenția dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule prim-ministru. Deschid acum dezbaterea și dau mai întâi cuvântul domnului Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule prim-ministru, în numele grupului PPE. Aș vrea să vă spun că suntem foarte bucuroși că putem avea acest schimb de opinii cu dumneavoastră astăzi în uh, contextul uh, unei uh, reflexii mai largi pe care am început-o în legătură cu politica de vecinătate și am avut deja mai multe discuții în acest cadru privind nevoia de mai multă flexibilitate în această politică de vecinătate a Uniunii Europene pentru a înțelege evoluțiile individuale care s-ar putea produce în cadrul acestui proces de parteneriat cu vecinătatea imediată și cred că acesta este un subiect asupra căruia vom reveni. De asemenea, vreau să vă spun că suntem foarte mulțumiți, uh, mulțumiți de evoluțiile politice foarte interesante, foarte pozitive din țara dumneavoastră, mai ales alternanța politică ceea ce face să consolideze peisajul democratic al țării și vă felicit uh, și prin intermediul noastră felicit poporul tunisian pentru această capacitate democratică uh, solidă. Am o singură întrebare sau rugăminte. Uh, aș dori să spuneți câteva cuvinte despre foarte recentul uh, proces care a început, uh, proces de audiere a dictaturilor, a victimelor dictaturilor, uh, e un proces foarte curajos, un proces de justiție care tocmai a fost pornit în Tunisia și aș vrea mai multe detalii despre acesta. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, colegului Preda. Vreau să vă rog să vă limitați la maxim două minute timp de intervenție și constat în același timp că am închis lista uh, vorbitorilor înscriși la cuvânt pentru că altfel nu o să putem uh, respecta timpul alocat. Are cuvântul domnul Patnou. Domnule președinte, domnule prim-ministru, bun venit, uh, bun venit la această audiere și vă mulțumesc pentru afirmațiile pe care l ați făcut. Din 2011, din, de patru ani așadar, democrația tunisiană onorează parteneriatul dintre Uniunea Europeană și o țară importantă cum este Tunisia. Și de-a lungul acestor ani am uh, urmărit cu multă bucurie această tranziție democratică și această viață democratică Uh, consolidată, consider eu, astăzi prin uh, acțiunile pe care le-ați uh, întreprins cu toții în această frumoasă țară, Tunisia. Așa cum ați spus, este la fel de important ca, dincolo de această imagine democratică, parteneriatul nostru, parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Tunisia să fie întărit Ați menționat cele cinci convenții financiare care au fost semnate în aprilie 2015 și în același timp vedem că uh, problema de securitate, pentru că sunteți vecini cu Libia, e centrală procesului democratic și dezvoltării țării dumneavoastră, Tunisia. Așadar, aș vrea să vă pun o întrebare pe acest subiect. Uh, din nefericire, nu putem decât să constatăm că acest uh, haos din Libia planează din ce în ce mai uh, sumbru asupra realității tunisiene și duce la o situație paradoxală, după părerea mea. Pe de-o parte, pe 18 mai am aflat că 100, 512 uh, uh, tunisieni au fost arestați de milițiile libiene, dar în același timp vedem o apropiere politică între guvernul dumneavoastră și Parlamentul de la Tripoli, care este controlat de aceleași miliții, aceleași uh, de aceeași insurgență. Deci e vorba de un, uh, un, un exercițiu de echilibru impus de situația internațională Tunisiei, dar în același timp cum, să evita, cum veți evita tensiunile cu guvernul de la Tobruk, care este cel recunoscut de comunitatea internațională, pentru că uh, ar fi o greșeală să considerăm uh, Libia o, o țară omogenă. Sunt atât de multe grupuri la Misrata, la Nazi și în alte părți. Așadar, cred că trebuie să putem discuta uh, în legătură cu aceste situații. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Elmar Broc, vă rog, vă rog să fiți politicoși față de colegii noastre. Cu cât vorbiți noastră mai mult, cu atât mai puțin colegi vor putea să ia cuvântul. Asta e. Două minute. Dumneavoastră ați vorbit 2 minute și 40 de secunde. Acum, domnul Tanak. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru. Uh, un călduros bun venit în numele grupului ECR. Întotdeauna am fost un prieten al Tunisiei și aș vrea să felicit țara noastră pentru că este o rară poveste de succes în cadrul primăverii arabe și mai ales vreau să vă felicit pentru victoria uh, electorală a partidului noastră de anul trecut și pentru faptul că ați câștigat această victorie la vot în tradiția strict seculară a lui Belguiba uh, și asta este magnific. Am două întrebări. Mai întâi, uh, situația din Libia. Ieri m-am întâlnit cu noul ambasador britanic uh, în Libia, care din nefericire trebuie să stea la Tunis pentru că e prea periculos să meargă la Tripoli și vreau să vă pun aceeași întrebare pe care am pus-o și lui. Începește problema securității și a faptului că în Italia au arestat un suspect uh, în atacul uh, terorist de la muzeul uh, din Tunis și care ar fi ajuns în Italia pe o navă cu refugiați, cu emigranți ilegali. Deci care, cât de gravă credeți că este această problemă a infiltrării teroriștilor din Libia în Europa, din Ansal al-Sharia, din statul islamic, teroriști care pretind că sunt refugiați sau migranți? și ajung, traversând Mediterana în Europa. Care, și care este poziția guvernului noastră în ce privește poziția Uniunii Europene de a extinde operațiune militare împotriva traficanților de oameni din Mediterana eh, în cadrul uh, capitolului 7 din rezoluția ONU și e vorba nu doar de mobilizare în larg, ci și de atacarea acestor nave eh, de traficanți în porturi sau în apele teritoriale ale Libiei, similar cu operațiunea antipiraterie Atalanta din Somalia. Și în al doilea rând, uh, începește recuperarea banilor furați de familia Ben Ali, pentru că se uh, presupune că miliarde de euro au fost uh, furați și ascunși de, de fostul dictator. Primit suficientă cooperare din partea țărilor europene pentru a recupera aceste sume din, de unde se află ascunse offshore? Da, domnul Flavlațman, acum. Je vais parler flamand, si je peux. Voi vorbi în flamandă. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, mai întâi vreau și eu să vă urez bun venit și să vă mulțumesc pentru că vă aflați în fața acestei comisii astăzi. Este foarte important pentru noi să putem uh, avea un schimb direct de informații cu premierul unei țări atât de importante. Tunisia este un partener comercial pentru Europa și un vecin apropiat iar rolul pe care îl poate juca în regiune nu trebuie subestimat. Cred că țara dumneavoastră este un exemplu extraordinar uh, pentru importanța uh, parteneriatului uh, sudic al Uniunii Europene. Mă bucură rezultatele pe care le-ați realizat în țara noastră în 2014. Într-o mare măsură asta se datorează adoptării noi Constituții care a deschis calea către implementarea valorilor democratice. Alegerile au mers foarte bine și au fost complet transparente. privește statul de drept. Principiile fundamentale ale țării noastre și ale societății noastre se armonizează cu standardele europene. După aceste comentarii pozitive, permiteți-mi și câteva întrebări, pentru că sunteți oaspetele nostru astăzi. Uh, încă mai sunt, uh, mai apar rapoarte, știri despre jurnaliști și activiști care sunt în pericol să fie închiși pentru că și-au exprimat liber opiniile. Pentru noi asta este o problemă fundamentală și anume dreptul la liberă exprimare. Deci aș vrea să știu ce faceți ca să vă asigurați că dreptul la libertatea de expresie este garantat în țara dumneavoastră. În al doilea rând, noi în Parlamentul European ne-am uh, concentrat uh, de câteva luni bune asupra crizei uh, migranților. Am văzut cum crește numărul de care traversează Mediterana. Asta, evident, pune mare presiune și pentru propria noastră țară. Asta poate avea implicații și asupra viitorului Tunisiei. Vreau să știu ce puteți face. Mulțumesc, doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule prim-ministru. Este o plăcere să vă avem alături de noi. Uh, mă consider uh, un prieten al poporului tunisian de foarte multă vreme și am participat la toate misiunile electorale din 2011 încoace, deci cred că am urmărit destul de bine situația, dificultățile cu care v-ați confruntat, dar și capacitatea extraordinară de, de refacere a țării dumneavoastră și cred că și da, doamna Valențianu a subliniat acest lucru, capacitatea societății civile tunisiene de a, a promova acest proces democratic și a uh, rezista, de a rezista atunci când e nevoie. Tunisia e într-o situație dificilă, complicată. Nu știu dacă Tunisia e un model, un reper, un exemplu, o vitrină, s-au spus toate aceste cuvinte, dar eu de un lucru sunt sigură, și anume că Uniunea Europeană trebuie să ajute Tunisia în această situație specială și să o facă în mod inteligent, Uh, ținând cont de mizele politice care uh, apasă pe umeri întregii regiuni. Uh, acum ați creat o societate stabilă, însă rămân multe lucruri de făcut, mai ales în plan economic și social, pentru că motivele care au dus la declanșarea Revoluției la sfârșitul 2010 și începutul 2011 încă există. Dacă informațiile mele sunt corecte, în ultimii ani au fost peste 100 de conflicte sociale care au afectat mai ales regiunile cele mai defavorizate, acolo unde a început, de fapt, Revoluția și mai ales regiunile Gazar și, RDE, și EDF, unde uh, uh, problemele încă nu sunt rezolvate. Deci există foarte multă speranță în rândul tinerilor mai ales și cred că trebuie făcute niște eforturi deosebite și aș vrea să fiu sigură că prioritatea va fi acordată întotdeauna dialogului social lucru care mi se pare esențial dacă ținem seama de contextul tunisian. Alte priorități care au fost menționate, justiția, poliția, reforma justiției și poliției, acesta nu se pot face doar uh, sub semnul luptei uh, împotriva terorismului și la fel și un alt subiect menționat de un coleg liberal și anume libertatea de expresie. Aproape am încheiat, domnule președinte, și cred că toate aceste elemente trebuie să fie în centrul negocierii uh, unui veritabil parteneriat uh, din care toată lumea să câștige și să nu avem uh, să luăm în considerare interesele tuturor. Doamnă, dacă fiecare depășește cu jumătate de minut, este incorrect față de uh, ceilalți colegi. Doamna Lochbiller. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit uh, în mijlocul nostru, domnule prim-ministru în numele uh, Alianței Verzilor Liberi. Uh, am trei întrebări, dacă îmi permiteți. Spuneați că este important ca Libia să se stabilizeze. Și este foarte pozitiv, de altfel, faptul că peste un milion de libieni au găsit refugiu și chiar locul de muncă în țara dumneavoastră. Vă întreb așadar, uh, are Tunisia suficient uh, sprijin uh, din partea comunității internaționale pentru a face față poverii suplimentare sociale și de sănătate pe care o reprezintă această comunitate libiană? O a doua întrebare. Uh, ați spus că este foarte importantă lupta împotriva terorismului în contextul securității țării dumneavoastră. Cred că și societatea tunisiană consideră la fel, dar am, auzim în același timp că, că există temere în legătură cu unele reacții exagerate ale statului, pentru că există în Parlamentul dumneavoastră un proiect de lege cu privire la protecția forțelor de securitate, ca proiect de lege care prevede posibilitatea încarcerării pe durată foarte lungă, deci pentru se preved pedepse privative de libertate foarte mari, însă nu sunt definite foarte suficient de clar faptele care eh, se încadrează în infracțiunile care pot fi pedepsite astfel. Deci vreau să întreb dacă veți elabora în paralel și cu această lege și un proiect de lege care să garanteze totuși eh, drepturile fundamentale și libertatea de exprimare, libertatea de opinie. Și a treia întrebare ehm, în legătură cu combaterea migrației spre Europa. Uh, s-a spus că Uniunea Europeană, împreună cu statele nord-africane, între altele și Tunisia, încearcă să uh, pună la punct niște baze aeriene pentru drone care să fie acționate și activate în combaterea terorismului. Care este poziția dumneavoastră? Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul domnul Borghezi. Grație, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit domnule prim-ministru, în Parlamentul European. Am ascultat uh, cu mare satisfacție uh, prezentarea dumneavoastră. Uh, ne bucură că v-ați angajat să combateți terorismul, o temă care este foarte importantă pentru Italia, în special după atentatul oribil de la Muzeul Bardo, pentru care vă rog să primiți toată compasiunea și simpatia noastră și să le transmiteți mai departe familiilor victimilor. Tunisia întreprinde multe lucruri uh, în acest plan, încearcă să, uh, să negocieze între părțile împlecate și vreau să știu din partea noastră care este poziția pe care o are guvernul noastră față de uh, teroristul presupusul terorist cel puțin, care uh, a fost recent uh, prins în Italia și care ar fi participat la atacul terorist de la Muzeul Bardo. Uh, există o cerere de extradare și vreau să întreb care este poziția dumneavoastră și a serviciilor dumneavoastră de informații în legătură cu posibila infiltrarea unor teroriști um, în organizațiile criminale de călăuzire și trafic de ființe umane. Aceste organizații au ramificații și în Europa și um, reprezintă un subiect de maxim interes pentru organizațiile implicate în combaterea acestor infiltrații. Un când se spune că există infiltrație, când se spune că nu mai există, care este poziția dumneavoastră așadar? Vă mulțumesc uh, încă o dată pentru eforturile pozitive pe care întreprindeți pentru a influența Libia. Mulțumesc. Mierze, serdecznie dziękuję za pańską obecność na tym posiedzeniu połączonych Komisji Spraw Zagranicznych, Podkomisji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 Trebuie să creăm condiții pentru că acești oameni să nu ne ia cu asalt și pentru a le putea salva viața odată ce ajung în bazinul mediteranean. Așadar, ce poziție are guvernul dumneavoastră? Cum putem să prevenim mult mai eficient migrația încă de la sursă, de la punctul de plecare? Ce posibilități avem aici? pentru că odată ce se lansează aceste fluxuri, nu mai avem foarte multe mijloace pentru a interveni eficient. Și o altă chestiune, dacă țara dumneavoastră are în vedere să inițieze discuții cu Uniunea Europeană pentru mecanisme de facilitare a vizelor, Există un acord în acest sens? Aveți în vedere un astfel de acord? Pentru că cele două întrebări sunt legate. Și în cele din urmă, aș vrea să vă doresc dumneavoastră și poporului tunisian să aveți o cale pacifistă de tranziție, mai ales dacă avem în vedere acest atac foarte recent de la Muzeul Bardo și victimele de acolo. care au numărat și compatrioții ai mei. Așadar, vă doresc mult succes în fața dificultăților. 150. Thank you, Chair. Mulțumesc. Bine ați venit uh, în mijlocul nostru și salut uh, relația pe care încercăm să o aprofundăm uh, cu țara dumneavoastră. De asemenea, vă Vă felicit pentru eforturile dumneavoastră de democratizare, democratizare a Tunisiei. Am trei întrebări care sunt uh, legate de contextul mediteranean. Uh, toată comunitatea internațională a fost entuziasmată uh, de primăvara arabă atunci când a apărut, dar a fost și dezamăgită când primăvara s-a prelungit într-o și a devenit o iarnă arabă. Din păcate, există foarte multe surse de insecuritate momentan în uh, Africa de Nord uh, și uh, există și factori care exploatează această insecuritate. Unde ne conduce acest, această situație? În al doilea rând, Uh, mai multe țări au dificultăți în uh, a se raporta la extremiști, teroriști, uh, activiști islamiști. Care este linia de separare între securitate și insecuritate? În ce privește ISIS, Daesh, există o forță de atracție globală pe care această organizație o exercită asupra unor tineri din toată lumea. Eh, cum putem în mod colectiv să, să oferim un mesaj alternativ acestor oameni care se simt atrași de această mișcare? Mulțumesc! I think it's a miracle. Uh, the floor has Mr. Fizas. Domnul Fizas are cuvântul. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le, Pré... le, le Pré... Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru. Sunt un admirator al țării dumneavoastră și urmăresc îndeaproape toate eforturile pe care le faceți. Sper să deveniți o țară liberă și printre toate țările arabe și să continuați această cale spre democrație. Am o întrebare din partea Comisiei pentru Comerț Internațional și anume, aveți în vedere semnarea unui acord comercial cu Uniunea Europeană? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, bine ați venit, domnule prim-ministru. Aș vrea să vă asigur că aveți tot sprijinul nostru pentru procesul democratic din țara dumneavoastră, pentru combaterea terorismului. Aveți parte de solidaritate și sprijin din partea noastră. Trei întrebări foarte scurte. În primul rând, în ceea ce povește forțele armate și poliția, cât sunt ele de pregătite în aceste situații foarte complicate să apere democrația. Apoi, legat de Libia, sprijiniți eforturile trimisului Națiunilor Unite și vreau să vă întreb dacă asta este o soluție regională bună în această problemă. Și în al treilea rând, această operațiune pregătită de Uniunea Europeană, care ar putea chiar să includă măsuri europene, ce părere aveți despre această operațiune? Vă mulțumesc. Domnul Smith. Vă mulțumesc, domnule președinte, două întrebări foarte punctuale. E adevărat, sunt multe lucruri pe care trebuie să le lăudăm în evoluția țării dumneavoastră, în special caracterul atât de vibrant al societății civile de acolo. Tunis a devenit un centru internațional pentru activitatea ONG-urilor. Însă ne îngrijorează faptul că această agenda a securității, care de altfel e foarte serioasă, va putea aduce atingere libertății de exprimare. Aș vrea să ne asigurați că recunoașteți, aveți în vedere importanța libertății de exprimare, atât în Tunisia cât și în lume, și cum veți sprijini libertatea de exprimare în comunitatea dumneavoastră, și în alte țări arabe. Da, acum cuvântul domnului Coven Mică. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Sunteți uh, prim-ministru al unei republicii suverane, Tunisia. Să presupunem însă că un stat european ar uh, Uh, trimite avioane de luptă în, spre țara noastră pentru a distruge unele embarcațiuni ale uh, traficanților de ființe umane în porturile tuniziene. Ați uh, susține o astfel de imixtiune brutală în suveranitatea Tunisiei sau veți proceda mai degrabă într-o manieră europeană, anume să așteptați întâi și apoi să vă cereți scuze că n-ați susținut aceste eforturi de ajuns? Um, um, um, credeți că din Republica actuală a Libiei uh, s-ar putea naște o nouă republică cu care dumneavoastră să aveți relații amicale? Știți, stimate coleg, că vecinii și familia nu ți-au prea, nu ți prea alege. Și acum, dacă doriți, domnule prim-ministru, vă dau cuvântul din nou. Doamnelor, domnilor, stimați deputați, vă mulțumesc în primul rând. Vă mulțumesc pentru interesul arătat față de țara mea, Tunisia. Am să încerc pe cât posibil să răspund la toate întrebările. Cât timp am la dispoziție? Depinde de dumneavoastră, puteți alege. Iată cum se manifestă discriminarea. Aș vrea să vă amintesc în primul rând că în această perioadă de tranziție, situația din Tunisia are multe particularități. Partea cea mai dificilă a fost tranziția politică. Și a durat mai bine de trei ani și câteva luni pentru a face această tranziție care s-a desfășurat în condițiile pe care le cunoașteți, departe de a fi perfecte. Însă am făcut tot ce am putut ca tranziția să aibă loc și ne bucurăm că am reușit să depășim anumite obstacole în politica țării noastre. De obicei, în istoria țării noastre, perioadele de tranziție au fost caracterizate de astfel de probleme. Rămân însă foarte multe lucruri de făcut, pe toate planurile. În primul rând, avem o mare provocare politică. E adevărat, avem o Constituție. Însă trebuie să punem în aplicare Constitu conținutul Constituției ceea ce va fi foarte dificil și sunt multe riscuri. Însă acțiunile primului guvern al celei de-a doua republici se concentrează exact pe acest lucru. Încercăm să respectăm la literă conținutul Constituției. Încercăm să asigurăm drepturile și libertățile la care populația din Tunisia are dreptul, ca în orice altă țară democratică. Suntem pe cale de a pune în aplicare și de a concretiza conținutul noii Constituții. Am făcut un pas mare înainte, dar așa cum spuneam, rămân multe de făcut trebuie să ne concentrăm pe punerea în aplicare a Constituției. Avem deja instituții democratice, Consiliul Superior al Justiției și altele, dar trebuie să creăm și instituții noi. Am pus deja bazele pentru a ne angaja în această tranziție lungă și profundă. Așadar, pe plan politic, am început să construim pe multe planuri în colaborare și cu instituțiile europene și cu celelalte state care ne sunt prietene și trebuie să mergem înainte pentru a depăși această tranziție dificilă. În ceea ce privește securitatea, Aici e o situație foarte delicată și o chestiune foarte importantă. Nu putem avea libertate și democrație fără securitate, nu putem vorbi de dezvoltare și investiții fără securitate. Așadar, noul guvern consideră că tot ceea ce ține de securitate este prioritar. Trebuie să punem bazele unei strategii foarte clare de combaterea terorismului, o altă prioritate pentru noi, așa cum puteți vedea și dumneavoastră, așa cum ne-au semnalat și alții. Atacul terorist de la Muzeul Bardo este un exemplu. Ne arată că teroriștii și cei care nu doresc binele poporului tunisian au pus la cale acest atac pentru că sunt invidioși pentru toate progresele pe care le-am făcut și pentru că suntem pe cale să facem pași importanți pe calea democrației. Ei au pus la cale acest atac barbar la muzeu pentru ca victimele să aibă cât mai multe naționalități. un obiectiv infam care, iată, a adus atingere Tunisiei în acest sector prioritar al securității. Au făcut astfel încât consecințele să aibă o acoperire cât mai largă. Împotriva acestor oameni am luat măsurile necesare și avem o strategie de combatere a terorismului. Vrem să îi atacăm la rândul nostru. Am dizolvat chiar, am reușit să exterminăm o organizație foarte importantă al cărei lider era urmărit la nivel național. important combat. A fost foarte important că am putut să dizolvăm această organizație. am reușit să acționăm chiar acolo unde se instalaseră. Și este foarte important, mai ales pentru subminarea moralului acestor teroriști, putem să le arătăm că avem capacitatea de a reacționa pe măsură pentru a-i destabiliza. Am început astfel, puțin câte puțin, să-i subminăm pe acești teroriști. La nivel economic, și aici avem în vedere redactarea unui document de orientare în vederea pregătirii noii strategii economice până în 2020. O strategie care să sublinieze alegerile fundamentale în economie în viitorul apropiat. Pornind de la acest document, această notă de orientare, care va fi discutată la toate nivelurile, vom pregăti o strategie de dezvoltare pe două componente importante. În primul rând, programe de dezvoltare. Aici avem proiecte interesante atât la nivel regional, ați identificat 14 regiuni de dezvoltare, fiecare cu specificitățile sale. Anumite regiuni, bineînțeles, vor fi favorizate față de celelalte pentru a le putea echilibra. Și pentru fiecare regiune însă va fi un proiect de dezvoltare regională care să țină cont de potențialul și de capacitatea fiecărei regiuni în parte. Aceste proiecte regionale specifice vor da un impuls dezvoltării regionale astfel încât tinerii să poată beneficia de toate aceste proiecte la nivel național. Până la finalul anului 2015 trebuie să avem în vedere această strategie, precum și identificarea unor surse de finanțare la nivel internațional. Cel de-al doilea component foarte important care trebuie implementat în paralel este reforma. Împreună cu președintele am inițiat deja anumite reforme, reforma sistemului bancar, reforma fiscalității, reforma securității sociale. Toate acestea sunt acțiuni foarte importante care trebuie duse în paralel cu proiectele de dezvoltare. Iată deci ce avem în vedere la nivel economic. Pentru a răspunde unor întrebări specifice pe care mi le-ați adresat. Mă voi referi acum la chestiunea migrației, pentru că a fost o problemă ridicată de mai mulți dintre cei care au luat cuvântul. În februarie 2011, Tunisia a trecut printr-o situație similară cu cea pe care o trăim acum. Vă aduceți aminte că în doar două zile, 20 de mii, peste 20 de mii de tunisieni au migrat, au plecat pe Italia, o problemă foarte mare pentru guvernul italian de atunci. Și am pornit negocierile, am ajuns la un acord cu guvernul italian, acord care este în vigoare chiar și acum. E vorba de identificarea oamenilor la fața locului, de a stabili acorduri cu potențialii parteneri din alte state și de a-i repatria pe cei care au fost identificați drept tunisieni. În 2014, de exemplu, peste 1200 de tunisieni au încercat să migreze spre Italia și foarte mulți, 1150 dintre ei au fost repatriați. Puteți verifica aceste cifre. Și odată repatriați, scopul nostru este să-i reintegrăm. Iată o întrebare importantă pe care mi-ați spus-o mai mulți dintre dumneavoastră. Cum putem face pentru a opri acest flux de migrație și cum putem să-i reintegrăm pe acești oameni? Pentru că dacă nu avem soluții, dacă nu îi putem reintegra în propria țară, ei vor pleca din nou. Cea mai bună modalitate de a împiedica migrația este identificarea de soluții la fața locului. Trebuie să avem proiecte, programe pentru ca oamenii să își găsească un loc de muncă la ei acasă. E, asta este foarte important. Împreună cu guvernul italian am încercat să facem toate aceste lucruri. Am încercat să identificăm posibilități de reintegrare a oamenilor și avem chiar și proiecte de succes. Am avut cazuri de persoane care au fost repatriate, însă și au plecat din nou. Sunt mulți care trec de multe ori prin acest ciclu, pleacă către altă țară, se întorc, pleacă din nou Așadar, proiectele de dezvoltare din cele 14 regiuni ale țării se vor concentra pe acest aspect. Vor încerca să le creeze cetățenile condițiile pentru ca ei să nu-și mai dorească să plece în alte țări. Mai multe întrebări s-au referit la risc, la riscul terorismului în cadrul fluxurilor migratoare. Există acest risc, desigur, e un risc real. Teroriștii care au fost arestați în Italia și care au participat în atacul de la Muzeul Bardo sunt un exemplu foarte concret, pentru că ei au plecat, el a plecat din Tunisia către Libia. El a fost arestat cel de-al patrulea terorist implicat în atac și care se întorcea din Libia. Așadar, vedeți că există acest risc ca teroriștii să se amestece pur și simplu cu mulțimea, să se integreze, să se ascundă între migranți și să plece astfel. O altă întrebare pe care mi-au pus-o mai mulți dintre dumneavoastră referitor la poziția Tunisiei față de această operațiune pe care o are în vedere Uniunea Europeană pentru a opri valurile succesive de migranți. Poziția Tunisiei a fost tot timpul aceeași. Este poziția pe care am avut-o și în colaborare cu guvernul italian dorim să intervenim militar pentru a regla o problemă, nu dorim să se intervină militar pentru a regla o problemă care se poate regla prin măsuri de prevenție la fața locului. Suntem împotrivă, categoric, împotriva oricărei acțiuni cu caracter militar, fie pentru reglarea unui conflict politic, fie pentru rezolvarea problemei migranților. Aceasta a fost și poziția Tunisiei față de conflictele din Libia. Suntem împotriva oricărei intervenții militare pentru a regla conflictul din Libia. Este vorba de un pro o problemă politică internă și nu poate fi rezolvată decât politic, prin negocieri. M-ați întrebat și în legătură cu apropierea noastră față de Libia și față de unul din cele două guverne. Avem relații cu ambele guverne și încercăm să participăm la negocieri în colaborare directă cu Națiunile Unite. Pentru că noi, de fapt, încercăm să negociem și să apropiem aceste două facțiuni. Și e foarte important pentru noi ca soluția în cazul conflictului libian să aibă loc cât mai curând posibil, dar trebuie să fie o soluție politică bazată pe negociere. În încheiere, pentru că deja, iată, am abuzat de timpul dumneavoastră și trebuie să respect aceleași reguli, vă mulțumesc tuturor pentru interesul pe care îl arătați față de Tunisia, față de această democrație tânără. Ne rămân multe de făcut pe toate planurile, economic, politic, social și contăm foarte mult pe sprijinul și pe cooperarea cu instituțiile europene, în special cu Parlamentul European. Trebuie să ne ajutați pentru a trece prin această tranziție și pentru ca Tunisia să devină un exemplu care să le arate și celorlalți că există soluții politice și că putem face progrese importante fără să recurgem la alte mijloace. Vă mulțumesc foarte mult! Herr Ministerpräsident, ich danke Ihnen sehr herzlich. I äh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule prim-ministru. Vă doresc uh, o vizită cât mai bună la Bruxelles și vă mulțumesc foarte mult pentru prezent. Thank you very much.